Thanks again, dear colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. După reuniunea coordonatorilor nu prea am avut noi pauză de prânz. Oricum, trebuie să ne reluăm activitatea. E trei și ceva. Nu avem altă șansă. Trebuie să ne reluăm activitatea, urându-i în primul rând bun venit doamnei comisar Cecilia Malmström în uh, funcția sa de comisar în domeniul afacerilor interne. Bun venit! Noi suntem aici, gata să vă ascultăm prezentarea programului de lucru pentru 2012. Să ne spuneți care sunt ultimele evoluții în uh, ceea ce privește acțiunile sensibile din Uniunea Europeană, mai ales cu privire la sistemul de intrări și ieșiri, noua, noul temei juridic pentru Europol, uh, revizuirea directivei directive cu privire la retenția datelor, Vom uh, asculta prezentarea doamnei comisar, după care deschidem dezbaterea. Doamnă comisar, bun venit încă o dată, vă dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor, an nou fericit. Um, aștept uh, ca și acest an să fie un an al cooperării. Felicitări pentru renumirea în uh, funcția de președinte al Comisiei Libe. Jumătate din mandatul dumneavoastră a expirat, cam la fel e și cu comisia, tot pe acolo ne aflăm și noi, așa că e indicat să tragem linie și să vedem unde ne aflăm. Anul trecut a fost un an bun din multe puncte de vedere în ceea ce privește cooperarea dintre comisie și Parlament. Anul trecut uh, am văzut, după cum am uh, văzut-o și până atunci, că atunci când conlucrăm cu Parlamentul, lucrurile în relație cu Consiliul merg de obicei foarte bine. Anul trecut a fost totuși unul dramatic din cauza crizei economice care persistă încă. Există multe lucruri de făcut în domeniul uh, portofoliului LIBE. Criza economică ne face să ne confruntăm cu niște lucruri care mereu ocupă primele pagini ale ziarelor, așa că ar trebui să fim recunoscători de faptul că, pentru faptul că suntem răspunzători de ceea ce le pasă cel mai mult cetățenilor. Desigur, presiunea e foarte mare. Înainte de Crăciun, înainte de a intra în vacanță, am putut să ne declarăm mândri de multe lucruri. Cele trei instituții au conlucrat foarte bine, astfel încât să avem un permis unic de ședere. Avem o directivă foarte importantă care va ușura viața migranților care doresc să lucreze și să locuiască în Uniunea Europeană, beneficiind totodată de tratament egal. Suntem fericiți că am avut și directiva recunoașterii calificărilor profesionale. Toată lumea a depus foarte multe eforturi. Am arătat împreună că putem să progresăm uh, și în ceea ce privește pachetul pentru azil. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru efort. Toamna trecută am dedicat foarte mult timp și dedic și astăzi Uh, mult timp propuneri în ceea ce vește pachetul Schengen. Propunerea a fost făcută inițial în iulie. Voi reveni la acest subiect în cele ce urmează. Sunt încântată de faptul că avem uh, și directiva împotriva exploatării sexuale a copiilor și, a materialelor, și împotriva materialelor pedopornografice. A fost un dosar adoptat de toată lumea și sper că împreună să reușim să protejăm în viitor pe copii. Am modernizat regulile în ceea ce privește armele, am uh, renoit mandatul Frontex cu speranța de a îmbunătăți operabilitatea și de a uh, implementa prevederile cu privire la respectarea drepturilor omului. Am avut prima evaluare anuală a strategiei uh, de securitate. Vă voi prezenta în această după amiază rezultatele. Am progresat și în ceea ce privește relațiile polițienești și judiciare pe plan internațional, în combaterea terorismului și a criminalității organizate. Ați votat uh, acordul privind datele PNR cu Australia. Am inițiat un acord cu SUA, tot pentru datele PNR, care acum se află pe masa negocierilor la dumneavoastră și am progresat foarte mult în ceea ce privește propunerea uh, pentru finanțarea politicilor interne. Am avut o primăvară extrem de ocupată, încercând să urmărim îndeaproape ce se întâmplă în vecinătatea noastră sudică cu primăvara arabă. Cu siguranță, acele evenimente uh, vor face ca multe din subiectele de atunci să fie în continuare prezente pe agenda noastră. Pentru restul mandatului vrem să implementăm un sistem comun pentru azil. Dacă nu mă înșel, de dimineață ați discutat și cu ministrul danez, care e foarte angajat în acest dosar. Sunt uh, implicată pe deplin, doresc să lucrez cu dumneavoastră împreună cu raportorul și raportorii din umbră, astfel încât să progresăm și să avem un rezultat bun pe întreg pachetul. Uh, e un semnal foarte bun faptul că avem un acord în ceea ce privește relocarea. Sper ca președinția daneză, împreună cu noi, să poată să negocieze condițiile privind recepționarea. Vom avea trialoguri, astfel încât să putem demara în, în forță. Acest lucru e strâns legat de directiva privind procedurile, deci trebuie să înaintăm pe ambele planuri. Avem regulamentul Dublin. E un regulament uh, destul de dificil, pe care știu că îl urmăriți cu atenție sporită. Acum avem uh, discuții ample despre evaluările și mecanismul de alertă rapidă prin uh, regulamentul Dublin și sperăm că astfel să deschidem poarta către un acord mai larg. Vrem să avem uh, mai multă încredere în sistem cu reguli bine uh, definite și funcționale. Toate acestea pot să funcționeze doar dacă um, le însoțim cu măsuri de solidaritate. Vrem să progresăm și în ceea ce privește migrația forței de muncă. Acest lucru e foarte important în contextul creșterii despre care discutăm. De asemenea, vrem uh, să elaborăm și directiva în ceea ce privește transferul uh, intracorporatist. În acest sens, e nevoie de dialog interinstituțional. Apreciez uh, efortul Parlamentului de a um, îmbunătăți atractivitatea acestei directive. Avem și directiva în ceea ce privește lucrătorii sezonieri. Sper să o putem îmbunătăți și pe aceasta și să ajungem la un acord cât mai repede cu putință pentru a deschide calea um, migrației forței de muncă. E vorba de forță de muncă calificată și necalificată, fiindcă avem nevoie de ambele. Migranții au dreptul la viață familială știu că doar ieri ce ați avut o dezbatere în ceea ce privește Cartea Verde cu privire la reîntregirea familiei. Aștept uh, acțiunile Parlamentului pe acest dosar și să cooperăm unii cu ceilalți. Apreciez foarte mult sprijinul consolidat pe care l-a acordat Parlamentul European propunerii noastre pe pachetul Schengen. Niciodată nu ați pierdut din vedere importanța pe care zona Schengen o are pentru cetățeni. E o mare realizare pentru cetățenii Uniunii Europene și ar trebui să o prețuim ca atare. O să apăr și acest proiect. Trebuie să revizuim regulile Schengen acolo unde e nevoie, astfel încât să preîntâmpinăm problemele, să avem un mecanism de evaluare mult mai puternic în interesul cetățenilor și al instituțiilor. Atunci când vine vorba de protecția frontierelor și uh, de reinstaurarea ad hoc a unor frontiere trebuie să ținem cont uh, și de regulile care nu au funcționat atât de bine și să le înlocuim, desigur, cu unele pe deplin funcționale. Eu sunt convinsă că putem să progresăm și sunt convinsă că vom putea lucra pe mai departe, așa cum am făcut-o până acum cu domnul Coelho și cu doamna Weber, raportori pe acest dosar extrem de important. Avem politica vizelor, politică importantă pentru Parlament, dar și pentru mine. Uh, Elaborăm acum clauza de salvgardare, astfel încât să permitem suspendarea temporară a liberalizării vizelor acolo unde măsurile de urgență o implică. Troica a Trialogul, mă scuzați, a luat o decizie la finele anului trecut în ceea ce privește criteriile algoritmice. Știu că asta e și abordarea Parlamentului. Vrem să avem un instrument la care să putem face apel în situații de ultimă instanță, de urgență. Vom continua uh, dialogul în ceea ce privește facilitarea vizelor. Săptămâna trecută am lansat uh, dialogul cu privire la liberalizare cu kosovari, am fost acolo, în Kosovo și sper ca în cele ce urmează să putem face și cu alte state. Vrem de asemenea să accelerăm dialogul în ceea ce privește statele non-europene din vecinătatea noastră prin prisma mobilității și a securității. De asemenea, am încadrat această abordare în comunicarea noastră cu privire la abordările globale globale. Mobilitatea e un subiect pe care îl dezbatem cu anumite țări terțe și vrem să promovăm uh, dezvoltarea la vecinăt- în vecinătatea sudică a Uniunii Europene. Avem așadar politica migraționistă, de azil, uh, dialogul pe vize, mobilitatea, migrația legală, uh, securizarea frontierelor, cooperare polițienească și așa mai departe. Avem un dialog constructiv cu Tunisia pe toate aceste chestiuni și sperăm ca cei din uh, vecinătatea Tunisei să ia exemplul acestui stat. În uh, decursul acestui an vom veni și cu propuneri în ceea ce privește frontierele inteligente, privind îmbunătățirea frontier, frontier, frontierelor și a securității. Avem uh, câteva idei în lucru acum și aștept să progresăm împreună. Lupta împotriva corupției reprezintă un sector foarte important unde chiar putem să ne aducem contribuția. Uh, Prețuiesc foarte mult sprijinul pe care această comisie l-a manifestat față de această temă. Se estimează că în cele, 27, în cele 27 de state membre se pierd 120 de miliarde de euro pe an din cauza corupției. Aici uh, nici nu includem uh, toată corupția ce ține de traficul de droguri și alte crime uh, importante. Trebuie să ne axăm așadar pe ceea ce se întâmplă în plan transfrontalier și vom avea comunicări în acest sens. În săptămânile ce vor urma, vom face o propune, propuneri despre cum putem să protejăm, să înarmăm economia legală în fața criminalității. Vrem să confiscăm uh, fondurile și proprietățile achiziționate prin uh, practici ilegale. Deocamdată legislația în vigoare pe aceste teme e incompletă și incomplet implementată, așa că va trebui să progresăm. Avem agenda cu privire la securitate și e foarte ocupată în lunile ce vor urma. Avem, uh, domnule Kirkop, dumneavoastră sunteți raportor, un raport pe datele PNR, putem uh, să combatem uh, terorismul, traficul uh, de droguri, criminalitatea organizată, mizând pe protecția datelor cu caracter personal și a vieții private și sperăm să progresăm mai mult în timpul celor șase luni de președinție daneză. Aveți acordul PNR în față pentru aprobare. Am exprimat Uh, și care este avizul Serviciului Juridic de la Comisie și sperăm să vă poată ajuta pe mai departe în evaluare. Consider că acest acord e vizibil îmbunătățit față de cel în vigoare. S-au făcut foarte mulți pași uh, uh, din mai încoace, în direcția cea bună, fapt care arată că mesajele transmise de cele trei instituții americanilor au dat roade. Progresăm și în dezbaterea cu Canada. Aveți, uh, mi se pare, un punct pe ordinea de zi chiar astăzi în ceea ce privește acordul PNR pentru Canada. Avem și un sistem de trasabilitate a, trasabilitate a finanțelor europene. Avem un document cu privire uh, la acest subiect și un studiu de impact va fi um, elaborat în decursul acestei primăveri. Sper să putem să progresăm în continuare. Avem și uh, o revizuire a directivei cu privire la retenția datelor. Am discutat cu părțile interesate și acum ne e foarte clar că legislația e un instrument util pentru implementarea normativă, dar trebuie să existe ajustare, adaptare. Așa că vrem să revizuim directiva. După cum am spus deja, pofta de mari amendamente la Consiliu e egală cu zero. Dar să nu vă gândiți că Comisia se va lăsa descurajată. Mai târziu, în decursul primăverii, vom veni cu o propunere pentru crearea unui centru de combatere a cibercriminalității. Vom avea echipe de răspuns de urgență pentru a lucra într-o manieră mai coerentă ca să combatem acest gen de criminalitate atât la nivel național cât și la nivel european. Sper ca comunicarea de mai târziu din această primăvară să fie uh, de ajutor. Știu că discutați și despre directiva în ceea ce privește cibercriminalitatea și sper să ajungem la un acord înainte de vară. Că veni vorba de calculatoare și de domeniul IT, după cum am avut ocazia să discut cu domnul Coelio, avem sisteme IT la scală largă și vom avea în cele ce urmează o agenție pentru acestea cu sediul la Tallinn. Sperăm să inaugurăm această agenție de la Tallinn până la finele lui martie. Bun, și acum că am avut această introducere extrem de stufoasă, permiteți-mi să spun la final că vrem să avem o strategie integrată cu privire la traficul de ființe umane, ce urmează a fi adoptată în al doilea semestru al acestui an, urmând a integra acest demers într-o mai largă politică de combatere a traficului de ființe umane și de pedepsire a vinovaților. Și știu că aici, în Parlamentul European, există persoane extrem de dedicate. Vedeți că agenda noastră e extrem de aglomerată, avem multe dosare în lucru și, după cum am spus la început, aștept cu nerăbdare să lucrez cu fiecare dintre dumneavoastră pe aceste subiecte în lunile ce vor veni. Acestea fiind spuse, domnule președinte, îmi termin intervenția introductivă, spunând ca de obicei că cele mai importante sunt întrebările ce vor fi adresate în vederea dialogului. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Îi mulțumim doamnei Malmström pentru prezentarea programului de lucru din portofoliul său din lunile ce vor urma. Și acum începem dezbaterea. Ca de obicei, urmează o rundă de întrebări, începând cu intervențiile coordonatorilor, cel puțin un reprezentant per grup politic. După aceea urmează prima rundă de răspunsuri și apoi a doua rundă de întrebări. Vom proceda ca și cum am făcut-o în această dimineață. Vreau să vă spun că programul nostru pentru această dezbatere este de doar 50 de minute. Așa că trebuie să ne, să ne încadrăm în acest uh, program, să nu pierdem vremea mm, doar pe anumite subiecte. Și să nu uităm că avem uh, și alte puncte pe ordinea de zi în această după-amiază. Începem cu Simon Busutil. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar. Aș vrea să profit de ocazie pentru a vă ura un an nou fericit. Încă suntem în ianuarie, deci încă pot să vă fac urarea. PPE-ul a pregătit această reuniune a comisiei noastre și un uh, punct care a făcut obiectul preocupărilor tuturor este tendința care se înregistrează de curând spre interguvernamentalism, mai degrabă decât spre metoda comunitară. Aș vrea să încep cu acest punct, nu numai pentru că suntem uh, preocupați de acest lucru, ci și dumneavoastră sunteți preocupată de această tendință și vrem să luăm poziție și să ni se audă vocea. Pot da exemple practice de aspecte în privința cărora a apărut această tendință și nu mă refer doar la pactul bugetar, mă gândesc și la zona Schengen. Reacțiile care ne parvin nu sunt deloc încurajatoare. Azi dimineață discutam despre regimul vizelor, despre modificările la acest regim, clauza de salvgardare sau mecanismul de uh, suspendare și a reieșit clar că nu avem încă un regim comun al vizelor și dacă o țară sau mai multe țări sunt uh, ținta unei țări terțe, rămân singure. nu există un sprijin comunitar. Exemplul uh, uh, clasic este și solidaritatea în domeniul azilului. Vorbim foarte mult despre un sistem comun de azil, însă atunci când o țară este în dificultate, rămâne pe cont propriu. Am văzut un articol în ziarele locale care era semnat de dumneavoastră și care aborda tocmai această chestiune. Cred că a venit vremea ca Comisia să-și asume din nou un rol de lider în aceste chestiuni și să um, dea deoparte interguvernamentalismul pentru a promova mult mai puternic metoda comunitară. În ceea ce privește solidaritatea, ministrul danez al justiției în această dimineață ne-a spus că mâine va înscrie problema solidarității pe ordinea de zi a Consiliului JAI și aș vrea să vă întreb dacă Comisia este implicată în vreo propunere concretă pentru a se ajunge la o solidaritate concretă. Știm acum că președinția înscrie subiectul pe ordinea de zi. Acum câteva săptămâni Comisia a dat publicității o comunicare cu privire la uh, solidaritate și directorul uh, EIASO ne-a spus că și el este implicat în această discuție. Vrem să dispară puțin uh, Uh, misterul uh, ceea ce privește acest mecanism de solidaritate și să aflăm mai multe detalii despre el. Vă amintesc că ar trebui să nu depășim două minute fiecare pentru a, ca toată lumea să poată pune întrebări. Vom putea prelua toate întrebările numai dacă vă încadrați în timp. Vă rog, doamna Gonz. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru că ați acoperit atât de multe subiecte într-un timp atât de scurt. Aș vrea să pun întrebări în privința unor subiecte. În primul rând, s-au luat o serie de decizii interguvernamentale și aș vrea să aflu care este părerea dumneavoastră și cum uh, veți acționa în această privință. S-a vorbit despre acordul între Uniunea Europeană și Statele Unite cu privire la fișierele PNR. Din punctul dumneavoastră de vedere este un progres uriaș, însă aud că există în continuare preocupări și probleme serioase. Aș vrea să vă întreb dacă considerați că există marjă de manevră pentru a îmbunătăți și mai mult acest acord sau care considerați că este situația acordului PNR? O altă întrebare se leagă de întâlnirea cu privire la Canada, care va avea loc în această dupămasă. Știu că nu puteți să uh, vorbiți despre rezultatul acestei întâlniri, însă aș vrea să știu care sunt uh, subiectele abordate. În ce măsură se vorbește despre uh, obligațiile uh, legate de Canada. Lansați, de asemenea, un dialog în privința vizelor. Aș vrea să știu care sunt intențiile dumneavoastră în legătură cu evoluția din Kosovo. Mulțumesc, doamnă Gantz. Îl salut pe un fost șef de unitate, domnul de capitanii. Ne bucurăm că sunteți uh, printre noi. And, eh, and, and we're moving on to Mrs. Weber for the... Trecem la intervenția domnului Weber din partea grupului ALDE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și domnei comisar pentru prezența sa la Comisia Libe. Întotdeauna ați răspuns foarte prompt atunci când v-am rugat să veniți și uh, v-ați arătat dispusă să discutați despre diferite subiecte. Ca și în trecut, și astăzi discutați despre dosare foarte importante și sensibile. Sensibile nu în sensul că nu ar trebui abordate. Există însă un decalaj între poziția Comisiei și a Parlamentului și poziția Consiliului în privința numeroase dosare. Încă suntem încrezători, sperăm că vom putea obține rezultate bune în ceea ce privește migrația și pachetul asupra azilului, însă nu prea sperăm să obținem satisfacție în privința cererilor Parlamentului, însă suntem gata să facem compromisuri constructive. Așa cum am făcut în privința permisului unic de ședere, a fost un exemplu foarte bun de cooperare însă atunci când mă uit la ordinea de zi, la prioritățile pe care le-ați menționat și la dosarele acestea foarte importante, mă întreb cum se face că în Uniunea Europeană reprezentăm oameni diferiți. Dumneavoastră, noi și Consiliul ar trebui să îi reprezentăm cu toții pe cetățenii europeni. Mă gândesc la directiva cu privire la retenția uh, datelor sunt sigură că Consiliul nu vrea deloc acest lucru, însă sunt sigură că o majoritate uriașă de cetățeni europeni ar cere o schimbare reală. Pentru că cetățenii se tem de o atingere la adresa libertăților noastre fundamentale. Poate că ar trebui, deci, cel puțin din punctul de vedere ALDE, ar trebui să vă cerem să fiți purtătoarea de cuvânt a noastră în ceea ce privește uh, cum trebuie avansat pe acest dosar. Consiliul trebuie să respecte Parlamentul și Consiliul trebuie să respecte litera și spiritul tratatului, pentru că despre asta vorbim. Sunt sigură că vor fi și dosare mai dificile Mă gândesc la dosarul PNR, acordul între Statele Unite și Uniunea Europeană nu va fi un uh, dosar ușor de finalizat, însă, după cum spuneam, sunt optimistă în privința faptului că vom avea o cooperare foarte bună. Doamna Argentinii pentru Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este strategia de securitate internă a Uniunii Europene. Vorbim despre un proiect. Și aș vrea să pun o întrebare legată de acest subiect pentru că sunt uh, preocupată de strategia de securitate Scopul nu este clar, informațiile pe care se bazează nu sunt uh, clare. Europolul afirmă că amenințarea vine din afară, că amenințarea la adresa securității Uniunii Europene este de uh, factură islamică și în același timp am asistat la uh, crimele extremei dreapta în germană și uh, crima din uh, Norvegia. S-a scris deci o strategie de securitate pornind de la o amenințare pe care nimeni nu o cunoaște și care nu a fost analizată. Trebuie să fie un control democratic al organizațiilor care vă furnizează informații această strategie de securitate nu ține cont de aspectele judiciare, de cele care țin de drepturile fundamentale, de cooperarea judiciară și nu țin, și nu ține cont de uh, problemele actuale. Această strategie nu uh, apără cetățenii de um, actele guvernelor. Ne axăm de asemenea pe granițele externe, pe migrație și pe granițele externe, drept instrument important pentru securitatea noastră. Dumneavoastră sunteți comisar pentru migrație, știți cât de greu e dosarul migrație și non-refoulement. Am avut o dezbatere cu privire la granițele interne și Schengen și totuși, în această strategie, granițele și migrația sunt văzute ca ceva ce menține amenințările departe. Aș vrea să știu ce părere aveți despre toate acestea, pentru că cred că de, uh, strategia de securitate este incompletă, pentru că nu putem verifica faptele. Și un ultim punct, domnule președinte, aici, în Parlamentul European, am redactat un raport cu privire la uh, transporturile extraordinare ale CIA. A existat un schimb de scrisori între Comisie și statele membre la un moment dat și este crucial pentru noi să analizăm această corespondență. Vă solicităm sprijinul pentru a putea îndeplini această misiune pentru a putea avea o anchetă bună și un raport bun asupra zborurilor CIA. Mulțumesc, domnul Kirkhope. Domnule președinte, voi vorbi foarte pe scurt. Salut uh, spiritul acestui program. Mă mulțumește multe privințe. Aș vrea să primesc asigurări din partea Comisiei că în domeniile în care se încearcă obținerea unui sistem armonizat, în ceea ce privește anumite legi, trebuie să nu se piardă din, vederea, din vedere cooperarea. Pentru că există domenii în care va fi greu să obținem exact ce dorim și, între timp, trebuie să existe o cooperare de plină între statele membre. Cred că cooperarea trebuie să fie uh, de dorit într-o primă etapă. Deci trebuie să punem accentul pe cooperare în câteva aspecte foarte importante și unul este uh, securitatea pe internet. În program se vorbește despre o provocare nouă cu referire la acest domeniu, însă de fapt este o provocare destul de veche și deja uh, au existat uh, încălcări ale securității pe internet. Sunt greu de cuantificat, însă pierdurile uh, pentru companii și indivizi sunt uh, importante și pierderile pentru instituții. Comisia ar trebui să fie foarte fermă în această privință. Cred că avem nevoie de un mini-program cu privire la securitatea pe internet și să cooperăm și pe plan transatlantic și cu alte regiuni unde apar incidente și unde securitatea cibernetică devine din ce ce mai importantă. Deci fac un apel în acest sens. Și aș vrea să spun de asemenea că obstacolele birocratice în calea liberei circulații sunt uh, menționate uh, aici. Ar trebui să reducem birocrația oriunde se poate, inclusiv în uh, uh, relația comisiei cu alții, pentru că există foarte multe reglementări și există foarte multă birocrație, ori cetățenii au întotdeauna de câștigat atunci când birocrația scade în ambele domenii. Mulțumesc, domnul Borghețiu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări rapide. O primă întrebare care are legătură cu actualitatea directă. Două evenimente din țara mea au uh, adus în atenție aspecte pe care le-am menționat în trecut. Mi s-a părut că Comisia Europeană nu acordă suficientă atenție acestor aspecte în uh, reacția sa au existat manifestații ale transportatorilor în Italia pentru că există o concurență neloială care este exercitată de către transportatori neeuropeni. Acești transportatori operează în condiții foarte diferite uh, pe plan social și reglementar față de felul în care operează transportatorii europeni. Și acest lucru este grav asistăm la o concurență neloială și la un pericol pentru cetățenii europeni. A avut loc uh, tragedia uh, navală pe care o cunoaștem și s-a denunțat situația lucrătorilor care intră în Uniunea Europeană cu pașapoarte uh, eliberate de uh, România sau Bulgaria pentru uh, cetățeni. Oare nu ar trebui să supraveghem mai îndeaproape aceste situații pentru că există riscul apariției unor probleme grave și astfel de uh, incidente aduc atingere lucrătorilor europeni. Ieri, președintele uh, Consiliului Mondial, cu ocazia, sărbători, uh, cu ocazia aniversării Shoah, a denunțat anumite lucruri în justiția europeană. Cineva a făcut un desen antisemit Fiamma Nirenstein a fost desenată într-un mod care amintește cea mai uh, îngrozitoare propagandă antisemită. Mă întreb dacă doamna comisar este la curent cu această situație foarte gravă. Acest desen antisemit a fost uh, condamnat și directorul, directorul ziarului a denunțat acest lucru, bineînțeles. Asta s-a întâmplat ieri. Aș vrea să știu de ce Comisia Europeană continuă să tacă în privința acestui caz clar de propagandă antisemită. Vom asculta un prim, o primă serie de întrebări, după care vom asculta a doua serie de întrebări, o primă serie de răspunsuri. Vă mulțumesc, dar într-adevăr, domnule Bușutil, sunt extrem de îngrijorată de noua tendință la care asistăm uh, în cadrul Uniunii Europene și am văzut de multe ori în, atunci când se produce o criză economică um, că avem nevoie de mai multă Europa pentru a depăși această criză și uneori există o tendință în direcția contrară. Sperăm uh, că statele membre și liderii aleși vor ajunge la un acord, într-adevăr, sau uh, luat niște decizii importante în ceea ce privește controlul economic și supravegherea, însă e o tendință periculoasă. Iată de ce instituțiile europene în sine, uh, Comisia, Consiliul și Parlamentul trebuie să coopereze. Văd acest lucru îndeosebi în propunerile Schengen și felul în care sunt discutate la ora actuală. Schengen reprezintă unul din cele mai bune, una din cele mai bune realizări uh, până la ora actuală și trebuie să apărăm această realizare, trebuie să ne dăm seama ce funcționează, ce nu funcționează, ce trebuie îmbunătățit, dacă există probleme, haide să le abordăm împreună, însă să nu abuzăm de Schengen pentru a satisface niște interese naționale sau propagandă, pentru a face propagandă populistă. Iată de ce e nevoie să cooperăm în, acest, în această privință. În ceea ce privește solidaritatea, știți deja părerea mea, am prezentat comunicarea Comisiei chiar înainte de Crăciun vis-a-vis -vis de solidaritate și vom relua acest subiect mâine dimineață la Consiliul JAI, Consiliul Informal. Este un subiect important abordat de președinția daneză. Sperăm, nu e un lucru ascuns, uh, E o ambiție a președinției daneze, probabil uh, domnul ministru a vorbit despre acest lucru în această dimineață, să ajungem la un rezultat mai concret, să nu vorbim doar despre solidaritate, ci să atingem un obiectiv, uh, niște rezultate concrete. Numeroase state membre au fost active în acordarea de asistență Greciei și cooperarea cu autoritățile grecești în planul de acțiune pentru sistemul de azil, asistență financiară, expertiză și așa mai departe. Noi am dorit să încurajăm să facă mai mult să susțină EASO, furnizând expertiză atunci când e nevoie și am dori să propunem un plan de relocare intern cu caracter permanent. Le-am mulțumit statelor membre care au fost active în procesul de relocare. Malta, de exemplu, dar uh, știți că trebuie să facem mai mult. Am uh, pus la dispoziție fonduri pentru a încuraja statele membre să facă acest lucru și am făcut acest lucru și în uh, planificarea financiară pe termen lung. Vom finanța statele membre pentru a le ajuta să financeze această solidaritate. Însă vom fi solidari nu doar furnizând cuvinte, ci și acțiuni concrete. E vorba de un angajament pe termen lung și să sperăm că vom ajunge la niște rezultate concrete în urma discuțiilor noastre de mâine. Domnul președinte al Comisiei va fi mâine prezent acolo și vă va comunica rezultatele. Am înțeles că președinția urmărește să ajungă la niște concluzii, nu mâine, dar uh, pe parcursul președinției daneze. În ceea ce privește acordul SUA privind PNR, cred că s-au uh, făcut îmbunătățiri în ceea ce privește domeniul de aplicare, definiție, detenție, protejarea datelor și posibilitatea de recurs a cetățenilor. Marșa de manevră este limitată, nu vom putea negocia. Acesta este acordul ce a fost sprijinit și de Consiliu a fost un acord inițiat de Consiliu care nu poate fi modificat, aceasta este situația. În ceea ce privește acordul cu Canada, cred că Cred că vom afla mai multe în această după-amiază vis-a-vis de acest subiect. Um, știu că există probleme uh, în ceea ce privește vizele pe care le întâmpină Ungaria și Cehia. Avem un acord din păcate, acesta nu uh, progresează. Ne-am întâlnit uh, cu câteva ocazii pentru a discuta aceste subiecte. În ceea ce privește Kosovo, am demarat dialogul. Mă bucură să spun că la ora actuală Kosovo nu mai este izolat în Balcanii de Vest, ci beneficiază de această perspectivă europeană Vom uh, reveni la Consiliu și împreună vom elabora o foaie de parcurs, așa cum am făcut și cu celelalte țări. Și pornind de la această bază, uh, dorim să primim așadar răspunsul concret din partea Kosovo ca și din partea tuturor celorlalte state pentru a putea finaliza procesul și demara negocierile în această primăvară. Bineînțeles, nu e niciun secret. Guvernul uh, din Kosovo a demarat deja Uh, planuri de activitate pentru a combate corupția și așa mai departe. Depinde, bineînțeles, de ei, de cât timp va fi nevoie, însă vom colabora de aproape, așa cum am făcut cu toate celelalte state. Cred că este important să emitem uh, mesajul că uh, Kosovo beneficiază de o perspectivă și că nu va rămâne izolat. Doamne Weber, da, într-adevăr, cu toții uh, lucrăm pentru cetățenii europeni. Nu cred că toți cetățenii Uniunii Europene împărtășesc aceeași perspectivă peste tot, însă, bineînțeles, aceasta trebuie să fie obiectivul nostru de a asculta. În ceea ce privește directiva privind păstrarea datelor, am uh, avut o inițiativă în programul Stockholm în acest sens, cred că l-ați citit. Se spune că păstrarea datelor și posibilitatea ca poliția să monitorizeze, să urmărească traficanții de droguri este un instrument foarte util, însă există probleme vis-a-vis -vis de această directivă, vis -vis, în ceea ce privește domeniul de aplicare, cine poate folosi această directivă, diferențele în timpul de detenție și iată ce urmărim să propunem Consiliului să modifice și sperăm că în urma unei bune cooperări cu Parlamentul vom reuși să rezolvăm această problemă. Doamna Argentinii, ISS vizează problemele care ne confruntăm în domeniul securității. Am adresat probleme precum uh, cibercriminalitatea, problema protejării frontierelor și, să spunem așa în, term- în termen general, catastrofe. Suntem cu toții de acord că e o provocare majoră. Încercăm să fim preciși în comunicările noastre, să promovăm chestiuni concrete, de exemplu, lupta crescută împotriva corupției, să creștem posibilitatea de a impune sequestru asupra bunurilor domândite în urma unor activități criminale. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu putem spune că amenințarea e mai mare într-o direcție sau alta. Și am fost personal uh, îngrozită uh, de catastrofa care a avut loc pe Utoia. Iată de ce știm că încercăm să facem tot ce putem pentru a combate mișcările radicale. Știu că nu e un cuvânt care e pe placul multora aceste mișcări violente care încearcă să împiedice tinerii care se află în mișcări extremiste, fie de dreapta, fie de stânga, și să-i scoatem din aceste mișcări, să ne folosim de, expre- de, expresi de experiența lor pentru a preveni alte activități uh, similare în viitor. Și întrebarea domnului Kirchhoff era foarte utilă. Avem nevoie să ne punem în comun cunoștințele de care dispunem în acest uh, domeniu. Trebuie să avem exerciții în comun, să primim mai multă, să domânim mai multe informații vis-a-vis -vis de tipurile de infracțiuni, cum ne putem apăra. Iată de ce dorim să creăm această facilitate de luptă împotriva cibercriminalității. Și gest- buna gestionare a frontierelor e într-adevăr o provocare. Trebuie să ne asigurăm că frontierele sunt cât se poate de deschise și, în același timp, să oferim siguranță cetățenilor, să împiedicăm intrarea elementelor uh, criminale. Iată de ce trebuie să ne controlăm frontierele astfel încât să permitem cetățenilor de bună credință care doresc să călătorească să poată face acest lucru, fără însă a deschide prea multe ferestre pentru a permite criminalității organizate să pătrundă în Uniunea Europeană. Strategia de securitate internă vizează îmbinarea Parlamentului, includerea acestuia în discuțiile noastre. Știți care este angajamentul meu vis-a-vis -vis de problemele vizând azilul și lucrăm și la acest subiect. Domnul Kirchhoff, cred că, da, într-adevăr, pentru a completa cele spuse, lucrăm, cooperăm cu Statele Unite, avem patru grupuri de lucru, unul dintre ele lucrează asupra cibercriminalității, um, emitem rapoarte în mod regulat, încercăm să organizăm exerciții comune și uh, încercăm să vedem cum putem coopera în ceea ce privește uh, pornografia online. Da, într-adevăr, beneficiem și de sprijinul domnului Napolitano. În ceea ce privește domnul Borghezio, nu eram la curent în vis-a-vis -vis de caricatura pe care ați, de care ați vorbit, însă întotdeauna Comisia a condamnat atitudini antisemite, xenofobe, rasiste, sub orice formă ar fi ele exprimate. Eu personal nu sunt la curent și acest fapt nu înseamnă că Comisia nu condamnă această situație. Mulțumesc! Vă mulțumim, spune domnul președinte. E aproape ora 5, 5 fără 5. Um, îmi cer scuze, spune domnul președinte, e 4 fără 5, iar acest lucru înseamnă că mai există încă 12 membri care doresc să ia cuvântul și singura modalitate pentru a le da cuvântul și a primi răspunsul de la doamna Malmström este ca fiecare să se încadreze într-un minut și jumătate, altfel va fi imposibil. Trebuie să țineți cont, e un minut și jumătate. Începem cu domnul Diaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora comisaria. La felicito por su... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit, doamnă comisar, pentru reușita dumneavoastră, pentru prezentarea extrem de densă. Există un instrument specific de care avem nevoie pentru a gestiona fluxurile migratorii. E un instrument individual Vorbim de reformarea sistemului care a fost uh, pus în aplicare în 2001. Există mai multe, part, mai multe părți ale regulamentului respectiv, o secțiune uh, este aceea unde putem impune anumite obligații unui țărilor terțe, e unul din aspecte și acesta este unul din domeniile asupra care aș dori să vă concentrați în mod deosebit. E vorba și de reciprocitatea automată, e un factor important. Acest lucru înseamnă că dacă o țară terță impune sau solicită cerință de viză unui cetățean al uneia din cele 27 de state membre ale Uniunii, atunci, în mod automat, celelalte state membre vor acționa solidar și va exista un instrument automat prin care Uniunea Europeană îi va impune acelei țări terțe o obligație de viză. E vorba de un subiect despre care s-a vorbit foarte mult și aș dori să aud comentariul dumneavoastră vis-a-vis de această chestiune. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Din cât am înțeles, în Uniunea Europeană există problema că tot mai mulți oameni se îndepărtează de Europa și nu suntem uh, în situația de a scoate în evidență um, reușitele Uniunii Europene, pentru că se pare că le deteriorăm noi uh, înșine. Aș dori să pun câteva întrebări. Spațiul Schengen, ce se întâmplă la ora actuală cu Olanda, care face la ora actuală fotografii celor care intră în țară. E un subiect care planează deja de multă vreme și la care nu s-a găsit un răspuns. Solidaritatea cu țările aflate la frontieră, da, e importantă. Însă sunt într-adevăr toate statele supra-solicitate. Aș dori să știu ce s-a întâmplat cu fondurile care merg în aceste țări și care nu au fost folosite uh, întotdeauna țintit asupra obiectivelor care au fost destinate. În ceea ce privește acordul PNR, într-adevăr, se poate să, că s-au adus îmbunătățiri, însă nu înseamnă că e mai bun decât vechiul acord și trebuie să verificăm dacă aceste îmbunătățiri uh, vizează puncte marginale sau domenii centrale. În ultimul rând, când vine vorba de protecția datelor și de păstrarea datelor, statele membre nu sunt dispuse să facă modificări, iar acest lucru nu poate fi o justificare pentru noi pentru a solicita doar modificări minime. La ora actuală, aceste date sunt folosite pentru proceduri uh, minime și dacă am introduce acest subiect în cadrul procedurii privind concurența, atunci nu prea are nimic de a face cu dreptul uh, cetățenilor. Domnul Coeliu. Președinte, obrigat, comisarie. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, mulțumesc uh, pentru prezentare. Aș dori să vă felicit pe dumneavoastră în particular și pe comisie și comisia în general pentru acest program ambițios. Uh, Vreau să mă refer la evaluarea cooperării în zona Schengen. Trecem printr-o vreme în care uh, mulți cred că ar trebui ca Parlamentul să aibă funcție de codecizie aici. Ce părere are Comisia? Și-a schimbat uh, părerea? Avem uh, articolul 77. Comisia și-a schimbat uh, între timp opinia în ceea ce privește cooperarea în Schengen? În al doilea rând, există zvonuri că SIS-2 ar putea să se confrunte cu dificultăți. Doamnă comisar, puteți confirma că în 2013 sistemul va fi uh, urcat uh, pe internet sau uh, vor exista întârzieri? Thank you. Doamna Vergia, mulțumesc. Doamnă comisar, vreau să vă mulțumesc pentru toate eforturile întreprinse în politica vizelor, mai ales în ceea ce privește ultima dumneavoastră realizare, deschiderea dialogului cu Kosovo. Felicitări încă o dată cu, vreau să vă cer câteva detalii în ceea ce privește foaia de parcurs. Eu mă voi îndrepta la Priști, către Priștina în cele ce urmează și vreau să știu dacă foaia de parcurs a fost transmisă autorităților de acolo. Dacă foaia de parcurs va fi aceeași, precum și pentru celelalte țări din Balcanii Occidentale, atunci ar fi destul de dificil de implementat în acea zonă din cauza diferențelor ce există între restul țării și nordul acesteia. Să nu existe uh, dezechilibre. Am analizat și urmă, ultimul raport Frontex și am văzut că cererile de azil care vin uh, din partea celor cinci țări scutite de viză din Balcanii Occidentali au uh, crescut. În țara dumneavoastră, în Suedia, au existat uh, creșteri ale cererilor din partea bosniacilor, dar știu că mai apoi a existat o scădere. Că veni vorba despre Bosnia-Herzegovina și Suedia, vreau să știu dacă plănuiți uh, implementarea unor măsuri concrete sau dacă vreți să întrețineți legături cu guvernele în această privință. Iar în ceea ce privește viitorul dialogului, care credeți dumneavoastră că este următoarea țară care uh, va fi exonerată de vize? Deocamdată mi se pare că lucrurile au rămas pe stand-by. Mulțumesc, spune președintele, domnul Papa Nicolau are cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea programului. În urmă cu un an v-am spus că Frontex pentru prima dată avea o misiune bine țintită cu Rabbits. Um, misiunile de intervenție rapidă. Era vorba despre um, tratarea problemei puse de migranții ce apar la frontieră. Rezultatele, primele rezultate au fost uh, satisfăcătoare și acum uh, se discută despre reducerea uh, intervențiilor la frontieră. Trecem acum printr-o vreme în care ni se pare că am putea să găsim totuși niște soluții, soluții permanente și eficiente pentru a uh, schimba situația. La un an după această operațiune, numerele sunt diferite, sunt mai mari uh, decât cele de înainte de intervenție. Cam 320 de persoane sunt numărate zilnic. E vorba de persoane care apar în Europa, care vin în Europa prin Turcia. Mie mi se pare că nu prea avem o poveste de succes cu această intervenție a Frontex, în ciuda estimărilor inițiale. Deci pentru acest gen de intervenție vreau să vă întreb dacă estimați că Frontex are succes. Doamna Romero. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar Malmström, pentru faptul că sunteți aici. Aș dori să vă rog, domnule președinte, să nu vă uitați la ceas când vorbesc eu, fiindcă eu, eu intervin pe un punct procedural. Vreau să o întreb pe doamna comisar dacă poate să revină în februarie și martie, fiindcă nu avem timp să-i punem toate întrebările într-un minut și jumătate. Deci vă rog frumos să nu scădeți din timpul meu de intervenție aceste câteva secunde în care am exprimat asta. Și acum, doamnă Malmström, În prima parte a reuniunii am vorbit cu ministrul de justiție din Danemarca. L-am întrebat cum anume estimează el că am putea obține datele corecte și statisticile corecte cu privire la migranți și la solicitanții de azil. Uh, Ni s-a spus că nu putem să facem asta. Avem totuși o agenție care a fost creată în acest sens și dacă această agenție nu își îndeplinește sarcina, atunci ce rol mai are ea? Bine, ea construiește facilități, face uh, programe de specializare, dar dincolo de toate acestea, care este funcția sa? Agenția aceasta are nevoie de date statistice pentru a ști câți solicită, câți oameni solicită azil, uh, Um, care sunt uh, condițiile de detenție, altminte nu putem să facem nimic. Cei de la EASO au nevoie de această informație înainte de a interveni în vreun mod. Credeți că e posibil să avem vreun regulament care să stipuleze obligativitatea statisticilor? Fiindcă impresia de după reuniunea în această dimineață a fost că se încearcă obținerea unor informații și uh, estimarea situației de la uh, Uh, locul uh, faptei, dar e destul de greu. E destul de greu să estimăm ce se întâmplă cele 27, posibil 28 de state fără aceste informații, iar noi, dacă nu avem aceste informații, suntem în imposibilitatea de a transmite mesaje necesare popor, poporului european. Cum anume credeți că puteți să schimbați lucrurile? Președintele, mulțumesc. Vreau să Mă refer la limitarea timpului de vorbire. Am făcut asta, am pornit cronometrul pentru a permite un număr mai mare de oameni să intervină. Regula numărul 1 la Comisia Libe este că toată lumea are dreptul să se exprime. Vrem uh, să ne asigurăm că toți eurodeputații au uh, posibilitatea să contribuie la uh, formula politicii europene. Așa că, încă o dată, acesta este motivul pentru care am limitat timpul de intervenție, astfel încât să înghesuim pe lista vorbitorilor cât mai mulți intervenienți. Mai avem, fiecare trebuie să aibă timp să intervină și fiecare, și doamna comisar trebuie să aibă timp să răspundă, desigur. Domnul Iacolino are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi extrem de succint. Vreau să-i mulțumesc doamnei Malmström pentru faptul că este aici, și că binevoiește să oferă răspunsuri atât de pertinente. Iată care este întrebarea mea. Ne-am întâlnit și cu o altă ocazie când am discutat despre acordurile de cooperare cu țările de la frontiera sudică a Europei. Doream să reglementăm fluxurile migratorii. Cu referire la Egipt, Tunisia și Libia, vedem că acolo avem niște democrații tinere și instabile. Așa că un acord um, ar trebui să vizeze discuția despre solidaritate și asumarea răspunderii. Ar trebui să creăm punți de legătură pentru solidaritate prin intermediul agențiilor noastre. Părem însă să nu avem acest gen de integrare. Asta din cauza că regiunea de la sud de Europa e deocamdată foarte expusă în ceea ce privește fluxurile migratorii. Mulțumesc! Doamna Boscurt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Am două întrebări. Odată e vorba despre extrema dreaptă, pentru că analizând uh, rapoartele existente, constatăm că extrema dreaptă a mm, trecut pe sub radarul nostru în ultima vreme. Luni, Comisia de experți uh, din Bundestagul german și-a prezentat raportul. Acolo se spune că antisemitismul ia amploare în Germania. Acest lucru e valabil și pentru Polonia, Ungaria, unde există mișcări extremiste. Mă tem că și acolo aceste mișcări iau amploare. Discutând despre extrema dreaptă și antisemitism, ne gândim la crimele din Germania uh, și la ceea ce s-a întâmplat cu acestea. Ce se întâmplă la nivelul comisiei? Nu dorește comisia să facă câteva anchete în ceea ce privește uh, noile evoluții pe plan european? L-am întrebat și pe ministrul polonez. Uh, după ce s-au uh, finalizat lucrările pe timpul președinției poloneze, ce părere are. Și acum adresez și comisiei, oare nu ar fi bine să preluați dumneavoastră acest dosar? În al doilea rând, vreau să vă adresez o întrebare cu privire la criminalitatea organizată. Ați anunțat că vreți să um, puneți mâna pe banii care provin din uh, criminalitatea organizată. Oare cum anume ar putea să uh, existe o mai bună cooperare a instanțelor judecătorești, astfel încât să reușim să aflăm încotro curg banii care ajung pe mâna infractorilor și cum anume sunt aceștia gestionați. Următorul vorbitor. Mulțumesc, uh, doamnă comisar. În ceea ce privește criminalitatea organizată și faptul că a devenit o prioritate la Comisie, acest lucru e salutar pentru că asta își dorește și Parlamentul European. Avem uh, un pachet de propuneri în ceea ce privește confiscările. Există acum o etapă a elaborărilor. Și se pune întrebarea cum anume arată Uh, proiectul cadru 84-81. Regulieră și persistentă. Doamnă Malmström, sunteți cunoscută pentru declarațiile dumneavoastră cu privire la situația de la Guantanamo? Îmi cer scuze, nu am înțeles bine întrebarea precedentă, spune doamna Malmström. Ce evaluare? Quadru 2008-2008. Evaluarea deciziei, uh, deciziei cadru 2008 um, 84, 81 Jai. Este decizia care privește termenul criminalitatea organizată și uh, eventuala revizuire. Mulțumesc. Parlamentul European a hotărât să relanseze activitatea de monitorizare a Comisiei în ceea ce privește transportul extraordinare ale CIA și este sigur că parlamentarii vor avea nevoie de deplina cooperare a Comisiei Europene. Sunteți cunoscută pentru declarațiile uh, pe care le-ați făcut pe acest subiect, declarații necesare și utile și uh, sper că această cooperare va fi garantată. Foarte pe scurt, o a doua întrebare în ceea ce privește programul Parteneriatul pentru Mobilitate. Europa a um, refuzat migranții ilegali înainte să se poată vorbi despre deschiderea între cele două um, maluri ale Mediteranei, uh, care este ambiția dumneavoastră în ceea ce privește țările din uh, sudul Mării Mediterane? The floor goes back to Commissioner Mas- Și acum dăm din nou cuvântul doamnei comisar pentru un răspuns la aceste ultime întrebări, după care încheiem această sesiune. Mulțumesc. Uh, doamnă Sargentini, uh, îmi cer scuze că am uitat să răspund la întrebarea dumneavoastră pe care a reluat-o doamna Flotră cu privire la zborurile CIA. Eu uh, sunt extrem de angajată aici. De fapt, acest portofoliu îi revine doamnei Reding, dar ideea este că la comisie noi facem tot posibil pentru a coopera împreună cu dumneavoastră mereu sunt uh, dispusă să vin în fața comisiei. Poate că data viitoare vom avea un slot și mai generos, astfel încât să avem mai mult timp pentru întrebări și răspunsuri. Sunt mereu la dispoziția dumneavoastră. Domnule Dias de Mera, discutați despre reciprocitatea vizelor, liberalizării vizelor cu SUA și Canada. Sunt perfect conștientă de această problemă. În spiritul uh, Uniunii Europene, noi mereu, înainte de a merge la o confruntare, încercăm mai degrabă să găsim o soluție pașnică. Asta a fost metoda aplicată în cazul Canadei. Sunt dezamăgită de faptul că lucrurile trenează în cazul uh, Canadei. Trebuie acum să vedem cum putem să abordăm problema, pentru că e inacceptabil ca o, ca un stat terț să impună uh, vize doar anumitor state din Uniunea Europeană. E nevoie de o soluție, dar pentru asta trebuie ca uh, Consiliul să se implice și el în întregimea sa. Comisia nu poate să acționeze singură. Doamnă Sipel, m-ați întrebat uh, ce se întâmplă cu Olanda și Schengen. Am trimis de două ori scrisori autorităților din Olanda și încă aștept un răspuns să văd care sunt intențiile acestora la frontiere. În ceea ce privește politicile din Grecia, am investit mulți bani și multe resurse, facem tot posibilul pentru ca aceste sume să fie cheltuite așa cum trebuie. Cooperăm cu autoritățile elene în acest sens. Trebuie să știți că nu dăm așa bani pur și simplu, nu suntem mână largă în ceea ce privește Grecia, ci uh, acordăm bani pe anumite proiecte și urmează să evaluăm cum anume sunt utilizate aceste sume. Am discutat cu autoritățile elene pentru faptul că nu a existat uh, o capacitate de absorpție de 100%. Ideea este că nu oferim sprijin bugetar gratuit, ci pe anumite proiecte. Domnule Coelio, Comisia a propus din motive evidente ca toate modificările din regulamentul Schengen să se facă în baza articolului 77 prin codecizie. Nu ne-am răzgândit. Considerăm că e important ca toate cele trei instituții să fie implicate. Asta și pentru că ceea ce propunem noi la capitolul evaluare prevede să identificăm problemele cât mai repede cu putință, și să conlucrăm apoi cu statul membru care înregistrează acele probleme, să facem un plan de acțiune astfel încât să progresăm. Tocmai de aceea avem nevoie de articolul 77, nu am renunțat la el, ba din potrivă. Mă bucură să constat că nici Parlamentul nu a făcut-o. Deocamdată lucrurile nu sunt finalizate la Consiliu, eu sper totuși că vom uh, merge înainte să ne concentrăm nu doar pe acest, uh, această problemă a temeiului juridic, ci și pe conținut, astfel încât în paralel să avem progres și pe conținut, pentru că știu că aceasta e ambiția dumneavoastră, dar și a doamnei Weber. SIS-2. Am avut câteva probleme cu evoluțiile pe plan național în unele state membre. Am uh, subliniat, uh, am identificat aceste neajunsuri și acum încercăm să sprijinim statele membre ca să iasă din impas. Vom respecta calendarul 2013, uh, cu încadrarea până în 2013. Deocamdată există probleme doar în câteva state membre, dar nu este pus sub semnul întrebării întregul demers. Doamna Fayon și Kosovo va primi o foaie de parcurs similară cu a celorlalte state. Lucrurile nu țin neapărat numai de mine. Trebuie să avem și Consiliul de partea noastră, așa că nu pot formula deocamdată o dată concretă. Sperăm să se întâmple cândva în primăvară. Gestionarea frontierelor e un lucru foarte important pentru liberalizarea vizelor. Nu putem să trecem cu vederea acest lucru. Există câteva particularități în ceea ce privește Kosovo. Um, e vorba de un demers paralel. Avem și uh, dialogul dintre Priștina și um, uh, Belgrad aici, în ceea ce privește gestionarea frontierelor. Conlucrăm și cu um, statele învecinate. Știți că există o listă lungă a statelor din Est care sunt aici vizate, precum și din Sud. Domnul Papa Nicolau mi-a adresat o întrebare despre Frontex. Pe bună dreptate, în decembrie am discutat despre acest subiect. Vrem ca Frontex să aibă noi uh, acțiuni de intervenție rapidă la frontiere. Pentru asta um, trebuie să fie posibil ca statele membre să pună la dispoziția Frontex diferite resurse. Sperăm să putem lucra și mai bine cu, lucra și mai bine cu Grecia la frontieră pentru a face asta. Doamna Romero Lopez mi-a adresat o întrebare extrem de pertinentă. Avem uh, rețeaua europeană pentru migrație și există statistici. Dar e important și ce ați subliniat dumneavoastră. Și trebuie să vedem cum putem schimba lucrurile. Până la urmă, e inutil să facem ceva dacă nu avem informația necesară. Domnul Iacolino m-a întrebat uh, ceva în legătură cu vecinii noștri din Sud. Evoluțiile diferă mult de la un stat la altul și e greu de estimat ce se va întâmpla. E un moment uh, important să ne angajăm într-un dialog cu cetățenii în aceste state. Vrem să creăm parteneriate de securitate și mobilitate cu aceste țări care să acopere toate problemele. Uh, azil, migrație, returnare, readmisie, migrație legală, crearea unor uh, oficii omologe celor europene, mobilitate prin uh, dialog cu privire la liberalizarea vizelor și probleme de securitate. Încercăm uh, să ajutăm forțele polițienești din Tunisia astfel încât să-și întreprindă activitățile într-o manieră mult mai democrată și mai puțin dictatorială. Tunisia și Maroc sunt primele state care au solicitat sprijinul nostru. Uh, încercăm să ne îndreptăm și către celelalte țări, fiindcă e important să vedem în acestea un interlocutor. Vrem să avem acorduri la nivel european, mai bine decât să avem uh, dialoguri între aceste state și statele membre la nivel individual. Doamnă Boscurt, mi-ați adresat o întrebare importantă și dificilă în același timp. Ne doare faptul că vedem cum extrema dreaptă câștigă teren în uh, Europa. Am discutat în Colegiul Comisarilor și cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale, care acum încearcă să obțină informații despre cum putem să combatem eficient aceste probleme. Avem o rețea de antiradicalizare. Trebuie să vedem cum anume putem să venim uh, în preîntâmpinarea radicalizării, transmițând mesaje potrivite pe internet care să ofere o alternativă mesajelor de radicalizare ce circulă mm, pe internet. Deocamdată ne e dificil să elaborăm o strategie, fiindcă până la urmă totul ține de leadership-ul la nivel național și uh, regional, local și așa mai departe. Trebuie ca acolo să se întâmple ceva astfel încât nimeni să nu mai uh, adere la agenda de extremă dreaptă. Iar în funcție de specificitățile locale, răspunsurile pot fi foarte diferite, după cum vedem. Doamnă Flotră, cu privire la CIA, dialogul pe mobilitate e foarte important. Trebuie să discutăm pe problema migrației și să găsim un uh, partener de discuție în statele membre. Domnule președinte, Cred că am acoperit toate întrebările. Mulțumesc încă o dată pentru angajamentul de care dați dovadă și, după cum i-am spus și doamnei Lopez, sunt la dispoziția dumneavoastră oricând și voi reveni. Mulțumim, spune președinte. Din nou, noi suntem cei care vă mulțumim. Am avut acest slot de o oră, până la urmă am avut o oră și 20 și de-am fi avut două ore, cu siguranță, eurodeputații s-ar fi plâns în ceea ce privește încadrarea în timp și ambiția de a, ne încadra într-un calendar demn de portofoliul dumneavoastră, fiindcă mereu avem nevoie de timp ca să discutăm cu dumneavoastră. Încă o dată, sperăm că veți dialoga cu noi, apreciem faptul că încercați să oferiți întotdeauna răspunsuri complete la întrebările ce vi se adresează. Încă o dată, mulțumim pentru prezență și ne bucurăm că ați fost alături de noi. Now, now, if you allow me, if you allow me, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să trecem la următorul punct, fără întârziere, pentru că mai avem de discutat circa 10 puncte legate de descărcarea de gestiune, rapoartele de descărcare de gestiune, însă mai întâi vom uh, afla despre strategia de securitate internă a Uniunii Europene. Este raportul doamnei Rita Borsellino. Știți că în luna octombrie anului trecut a avut loc o Uh, reuniune interparlamentară cu privire la rolul Europol, Eurojust, Frontex și o prezentare a Comisiei în ceea ce privește aplicarea uh, acestei strategii de securitate internă. Vom uh, afla care este părerea raportoarei noastre, doamna Rita Borsellino. Comisia și Consiliul sunt prezente și voi Uh, da cuvântul vorbitorilor. Îi dau cuvântul vicepreședintei Indvelt, 20 de minute, 30 de minute, pentru că trebuie să plec uh, undeva. Mă întorc însă după acest punct. Okay. Um, thank you. We'll first give the floor to... Mulțumesc. Îi dau cuvântul raportoarei, doamnei Borsellino. Mulțumesc doamnă președinte. Dragi colegi, raportul pe care vi-l prezint astăzi este rezultatul unei serii întregi de întâlniri cu raportorii din umbră, cărora le mulțumesc pentru contribuții. Este de asemenea rezultatul unui schimb de opinii cu Comisia Europeană și cu agențiile. Aș vrea să fac o precizare. A trebuit să țin cont în acest raport de numărul de cuvinte impus de regulament. Iată de ce a trebuit să nu menționez anumite aspecte, însă am intenția să aprofundez subiectul prin uh, prezentarea de amendamente. Am uh, pus accentul pe conceptele cele mai importante uh, în acest raport. Aș vrea să subliniez că securitatea este un subiect foarte important. Iată de ce Mă bucur că Comisia Europeană s-a angajat în mod expres să elaboreze o strategie de securitate internă a Uniunii. Securitatea trebuie garantată însă cu respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale. Cred că respectarea drepturilor fundamentale este un element esențial al politicilor de securitate, mai ales în ceea ce privește prevenirea și tocmai de aceea cred că această axă importantă trebuie integrată în strategia propusă. Există un punct care rămâne important. Rolul instituțiilor europene în definirea și aplicarea strategiei, mai ales după Lisabona. Este clar că în cadrul competențelor partajate, Uniunea Europeană are un uh, rol subsidiar față de rolul uh, statelor membre. Însă, dacă vorbim despre strategia Uniunii Europene, trebuie să prevedem un rol adecvat pentru Parlamentul European, atât atunci când este vorba despre stabilirea priorităților, cât și în uh, ceea ce privește aplicarea este rolul de legiuitor al Parlamentului European în ceea ce privește securitatea și este un element esențial pentru a asigura controlul democratic adecvat pe care trebuie să-l exercite Parlamentul European împreună cu parlamentele naționale. Iată de ce cred că trebuie să existe o relație instituționalizată între Parlamentul European și parlamentele naționale. E nevoie de un ciclu politic uh, anual legat de rapoartele comisiei și care să se încheie cu un raport cu privire la starea, situația aplicării strategiei de securitate. În ceea ce privește amploarea amenințării, s-a făcut o analiză globală a acestei amenințări o analiză care se bazează pe parametri uniform și pe date fiabile. Doar pe o astfel de bază, legiuitorul poate să acționeze în mod adecvat. E nevoie, deci, de eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți uh, definirea parametrilor, uh, precum și uh, schimbul de uh, date pe baza cărora se evaluează amenințările. Altfel, riscăm să intervenim sub presiunea unor evenimente fără să avem o perspectivă strategică. Aș vrea să fac uh, referire la cele cinci domenii prioritare stabilite de comisie și veți remarca faptul că nu am vrut să intru în detalii în ceea ce privește fiecare obiectiv în acest raport pentru că deja s-au făcut uh, rapoarte ad hoc în anumite privințe. Trebuie să avem, deci, o abordare cât mai globală în acest raport. Trebuie să subliniem că lista nu este exhaustivă și, de asemenea, faptul că cele cinci obiective nu sunt pe același plan. Criminalitatea și lupta împotriva terorismului nu sunt pe același plan ca și catastrofele provocate de om sau protecția proprietății intelectuale. Rolul acesteia din urmă nu este clar în această strategie. Lupta împotriva terorismului și împotriva criminalității uh, organizate sunt uh, priorități absolute și trebuie să se facă evaluări, așa cum amintesc și rapoartele ad hoc adoptate recent de Parlament. În ceea ce privește radicalizarea, abordarea trebuie să fie actualizată. Nu putem să negăm faptul că asistăm la o radicalizare după catastrofa din Norvegia și uh, cazurile din Germania. Asistăm la o radicalizare violentă, o radicalizare care pare din ce în ce mai mult să fie ideologică. Aceasta contravine principiului egalității pe care vrem să-l apărăm. În ceea ce privește importanța acordată securității granițelor în contextul uh, strategiei. Aș vrea să precizez că uh, mobilitatea persoanelor nu este o chestiune ce ține doar de securitate. Este un aspect esențial care face parte dintr-o politică mai amplă, care uh, include nu doar securitatea, ci și azilul, dezvoltarea și ocuparea în Uniunea Europeană. Un alt aspect este legătura între dimensiunea internă și cea externă. Instituțiile și agențiile care operează în domeniul justiției trebuie să-și îndeplinească rolul în respectarea drepturilor Uniunii Europene. Comisia Europeană ar trebui să evalueze impactul strategiei de securitate internă asupra strategiei externe a Uniunii Europene în ceea ce privește obligațiile legate de drepturile fundamentale. Și, în sfârșit, justiția și cooperarea judiciară trebuie să fie componente esențiale ale strategiei de securitate internă. Aceste componente sunt uh, deocamdată marginale în propunerea Comisiei. Trebuie să sporim cooperarea judiciară, cooperarea polițienească între statele membre și, pentru aceasta, Trebuie să implicăm autoritățile competente din statele membre, precum și instituțiile și agențiile Uniunii Europene. Iată de ce mă adresez Comisiei și statelor membre și uh, le cer ca să facă din această cooperare o prioritate. Acestea sunt principalele puncte din raportul meu. Aștept contribuțiile și amendamentele dumneavoastră și uh, aștept uh, să cooperăm cât mai bine politica de securitate nu poate fi redusă la o chestiune operațională și tehnocrată. Este o chestiune politică ce trebuie să aibă o componentă democratică puternică. Trebuie ca legiuitorii europeni și naționali să discute. Atât Parlamentul European cât și Parlamentele naționale trebuie să-și poată juca rolul și trebuie să utilizeze puterile care le sunt uh, conferite de tratat. Vă mulțumesc! Înainte de a deschide dezbaterea, poate că comisia ar putea lua cuvântul, după care uh, deschidem dezbaterea. Mulțumesc! Câteva puncte. În primul rând, aș vrea să o felicit pe doamna Borsellino și staful domniei sale, să-i felicit pentru cooperarea foarte bună de până acum. Aș vrea să mă refer la punctul 6 al raportului. În general, suntem mulțumiți de acest raport. La punctul 6 suntem de acord cu faptul că Trebuie să existe um, mai mult, informații mai bune la nivel european în structurile Comisiei și la Direcția Generală Afaceri Interne, să obținem deci informații fiabile pentru a putea evalua amenințările în Uniunea Europeană. La punctul 8, suntem de acord cu ideea unei raportări anuale și cu ideea unei discuții parlamentare pe marginea securității interne. La punctul 10 avem uh, dificultăți în privința ideii că uh, dezastre provocate de om nu ar trebui să fie incluse în acest tablou. Aceste dezastre sunt uh, uneori maligne, sunt intenționate și e nevoie de o protecție a infrastructurii noastre uh, cruciale. Acest lucru face parte din uh, uh, strategia de securitate. La punctul 12 nu ne deranjează ideile propuse de raportor, însă trebuie să ne axăm pe anumite elemente. Nu putem face totul și există limite uh, ale resurselor de care trebuie să se țină cont. Nu ne deranjează din potrivă lipsa împot ă, lupta împotriva criminalității de mediu. În ceea ce privește punctul 16 și problema radicalizării, cred că am ă, clarificat deja lucrurile, însă putem să mai spunem că Trebuie să abordăm toate tipurile de radicalizare și nu doar uh, anumite forme. În ceea ce privește siguranța granițelor, suntem de acord cu faptul că nu, granițele nu sunt doar un instrument de securitate, dar în cadrul acestei strategii considerăm că granițele sunt un element de securitate. Sigur că sunt și un instrument pentru controlarea politicii imigrației, însă acest aspect nu ține de strategia de securitate, este un alt capitol din uh, evantaiul de politici uh, ale Uniunii Europene. Vom reforma Europol și vom uh, face evaluări de impact. Vom acorda atenție sporirii puterii Parlamentului. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Borsellino și staffului uh, domniei sale pentru acest raport și uh, voi asculta cu atenție intervențiile din această dezbatere. Există șase solicitări de intervenție, șapte acum. Începem cu doamna Hankes, vă rog să vorbiți cât mai uh, pe scurt cu putință. Mulțumesc. Înainte de a vorbi despre raportul doamnei Borsellino, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre primul raport anual al Comisiei. Cred că este un document foarte bun. Un document complet și profesionist care ne oferă o imagine de ansamblu în privința uh, activității făcute. Deci îl felicit pe domnul Almeida și felicit echipa care a redactat acest document. În al doilea rând, cred că raportul doamnei Borsellino este de asemenea un raport foarte complet și echilibrat. Apreciez acest raport și o felicit pe doamna Borsellino. Sunt de acord cu majoritatea concluziilor sale. Pot da câteva exemple concrete. Sunt de acord cu importanța schimbului de informații și cu importanța cooperării între statele membre și agențiile de securitate ale Uniunii Europene. Un punct foarte important este necesitatea existenței unei standarde comune în ceea ce privește evaluarea amenințărilor. Sunt de acord de asemenea cu raportoarea în ceea ce privește legătura între dimensiunea internă și externă a securității. Evaluarea de impact a strategiei este importantă pentru a transmite un semnal clar că aceste două strategii nu trebuie să fie separate una de cealaltă. Așa cum am spus de altfel în repetate rânduri în acest Parlament. Un alt uh, aspect cu care sunt de acord este vorba de alineatul care se referă la importanța criminalității organizate. Și un lucru pe care aș vrea să-l adaug la acest punct este corupție. Corupția este strâns legată de uh, criminalitatea organizată. Cele două sunt uh, legate în multe țări. Există și câteva amendamente minore sau modificări pe care vreau să le propun. Cred că putem ajunge cu ușurință la un compromis. Menționez doar două. Raportul începe cu având în vedere și se menționează aici documente uh, legate de um, planuri de acțiune, printre care planul cu privire la securitatea pe internet, strategia uh, UE City. Săptămâna trecută ne-am uitat la planul de luptă împotriva antiteroristă. Aș vrea să se extindă lista, să se includă toate documentele sau să um, includem doar anumite documente pe listă, însă în acest caz uh, putem fi acuzați de selectivitate. Încă un lucru. Dezastrele provocate de om nu sunt, nu au locul poate aici, a spus uh, cineva, însă uh, evenimentele recente ne arată că fac parte din strategia de securitate a Uniunii Europene. Putem uh, susține raportul cu aceste modificări sau amendamente minore și cred că putem ajunge la un compromis. Mulțumesc, dragi colegi. Vă rog să fiți puțin mai succinți, să nu depășiți trei minute, pentru că altfel nu vom reuși să ne încadrăm în timp. Mai avem 10 minute pentru restul dezbaterii și încă mai doresc să vorbească 6 persoane, după care vrea să răspundă și raportoarea. Vă rog să încercați să fiți solidari unii cu alții. Doamna Alfano are cuvântul. Grazie, Presidente. Eu volevo... Vă mulțumesc, doamna președinte. Doream uh, să-i uh, să o felicit pe doamna Borsellino pentru cum a reușit să rezume tot uh, subiectul abordat. Sunt pe deplin de acord cu acest raport. Cred că e un uh, raport foarte important deoarece există o nevoie evidentă de cooperare între autoritățile judiciare și celelalte. Atunci când vorbim de rolul uh, Parlamentului European ca o instituție care are într-adevăr dreptul de a colabora și a contribui la, la securitatea internă, atunci subiectul uh, criminalității organizate este foarte important și am um, redactat un aviz față de acest subiect în octombrie. Există nevoie de a lupta împotriva criminalității ecologice, deoarece Putem observa la ora actuală că impactul acestui tip de infracțiune are un efect extrem de negativ asupra cetățenilor. Doamna Sorrentini, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Borsellino La final, proiectul de raport scrie că e vorba de o reanalizare a motivelor care ne-au condus în această situație și aici se vorbește de valori precum egalitate și non-discriminare. Sunt valorile pe care se bazează Uniunea Europeană și pe acestea trebuie să le avem în vedere atunci și când ne ocupăm de analiza pentru securitate internă. Am uh, luat parte 10 ani la Consiliul uh, comunitar și se vorbea întotdeauna de siguranța pe stradă și acum, având în vedere că s-au instalat camere de supraveghere peste tot, atunci se acționează în mod prevectiv. Însă acele persoane care sunt luate în vizor sunt adesea imigranți. Se ajunge la anumite suspiciuni ca atare, libertatea individuală și libertatea colectivă și echilibrul între cele două trebuie să reprezinte nucleul acestei strategii. Cred că asupra acestui subiect trebuie să ne concentrăm. Am văzut care este intenția urmărită aici, însă mă tem că um, ar trebui să ne punem de acord asupra obiectivului pe care îl urmărim. Da, dorim co- siguranță colectivă, însă cred că în această strategie ar trebui să asigurăm uh, combinarea siguranței interne cu siguranța Europei în exterior. Așadar, experți de siguranță, de securitate internă care să ne informeze aceștia sunt cei care stabilesc cum anume gestionăm pericolele cu care ne confruntăm în uh, exterior. Însă nu aceasta e sarcina diplomaților aici, trebuie să punem problemele care sunt cu adevărat importante. Mi se pare că aici uh, această propun, acest raport nu este concordant cu articolul 21 trebuie să știm ce se întâmplă și în interiorul pe și în afara acestea. Decisiv mi se pare că e oarecum remarcabil faptul că nu putem stabili pe ce bază și care sunt analizele de siguranță care sunt întreprinse când vine vorba de organisme precum Europol, nu putem face o verificare. Vă mulțumim, doamnă Tujon. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu raportorului pentru, raportoarei pentru uh, munca de, pe care a depus-o. Am rămas oarecum frustrat în urma lecturii acestui raport cu anumite secțiuni. Prezentarea dânsei mi-a conferit oarecare senzație de siguranță, și faptul că dânsa a afirmat că s-a limitat la chestiunile de bază în acest uh, raport, cred că aș uh, încerca să ajung la un rezumat. Cred că echilibrul între drepturile omului și securitate trebuie în continuare subliniat. Se pare că acest raport se concentrează mult prea mult pe aspectul de securitate. În ceea ce privește Uh, siguranța publică, toate problemele care, cu care s-au confruntat o parte din statele membre în urma luptei împotriva terorismului și probleme care există încă în unele state membre sunt încă majore și trebuie să procedăm uh, cu prudență. În acest tip de situații, prevenția este esențială. Trebuie să refacem acest echilibru, deoarece în vremuri precum acestea, uh, de criză economică, situațiile se agravează. Iată de ce trebuie să fim vigilenți, fără a cădea în capcana um, unei abordări exagerate. Que je, que je comprends entre la stratégie européenne Trebuie să existe un echilibru între strategia europeană și respectarea subsidiarității. În uh, grupul meu suntem pentru respectarea subsidiarității, însă acest uh, aspect nu trebuie să fie un pretext pentru că anumite state să nu-și respecte angajamentele internaționale în ceea ce privește drepturile omului, în ceea ce privește Convenția Europeană a Drepturilor Omului pe care au uh, semnat-o toate. Trebuie să amintesc uh, acest lucru. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Argentinii relația între dimensiunea internă și externă trebuie să fie evidențiată și există cuvinte care mă deranjează pentru că sunt prea generale, analiza amenințărilor de combătut. Vă rog să ajungeți la o concluzie. Voiam să spun că mă deranjează unele cuvinte care sunt prea vagi. Radicalism, amenințare în general, cred că cuvântul trebuie precizat, însă voi face propuneri în acest sens. Mulțumesc. Pe lista mea mai sunt domnul Alvaro, doamna Lutfert, domnul Schlitter. Um... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu colegei noastre, doamna Borsalino, pentru uh, munca realizată, dar cred că e vorba de un raport sub potențialul dânsei în ceea ce privește realizările pe care le-am putea atinge în domeniul securității. Cred că putem, că rămân încă multe de făcut și, după cum s-a spus deja, nu putem face totul singuri. Un aspect pe care nu l-am văzut însă în uh, acest raport e cum am putea coopera cu alte organizații care uh, lucrează deja la strategii de securitate, precum NATO, Uh, sau Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa sau altele. Cred că în acest sens am putea beneficia mai bine de forma unor efecte de sinergie decât facem la ora actuală sau după cum se întâmplă în alte domenii. În continuare, despre ce anume vorbim când vorbim de securitate? Există o definiție din, referitor la ce anume constituie securitatea. Vorbim de securitate publică a unor state, ce anume presupune acest termen. Cred că este important să știm despre ce vorbim când dorim să ajungem la o concluzie. Este important să subliniem rolul Parlamentului European, deoarece știm cu toții cât de importanți suntem. Cred că este cu atât mai important să existe propuneri concrete unde anume am putea veni cu îmbunătățiri în ceea ce privește securitatea în aceste domenii. Mi-ar plăcea să văd și, din păcate, nu știu însă unde să găsesc acest lucru, deoarece Comisia nu a prezentat niciodată. E vorba de o, o organigramă sau um, un plan referitor la um, cum interacționează securitatea cu legislația, ce propuneri se vor face, unde vor fi încadrate. Dacă sunteți aici deja de ceva vreme, știți cum este legată um, legislația protejarea sferei private. Știu că mi-a expirat timpul. Cred că e un bun punct de plecare, însă trebuie să-l îmbunătățim considerabil dacă dorim ca acesta să fie un raport um, decisiv referitor la felul în care este înțeleasă securitatea în Europa. Mulțumim, domnul Redford. Doamna Redford, da, doream să fiu de acord cu comisia și să uh, Subliniez că la aliniatul 10, doamna raport, raportor, în ceea ce privește ideea că dezastrele și crizele pot fi incluse ca definiții ale amenințărilor, nu a dat dovadă de atitudine mult prea fermă. Cred că Comisia, în comunicarea sa inițială, nu vorbea doar de riscuri antropogene, ci și de riscuri naturale antropogene. Cred că atunci când vorbim de situația din Japonia de anul trecut, de valul tsunami și de catastrofa nucleară și complicațiile rezultate de pe urma acestea. Vorbim de rețele de telecomunicații, internet, energie, rețeaua de transport. În comunicarea inițială a comisiei, totul era prezentat sub umbrela rezistenței. Cred că este extrem de important și a sublinea că uh, Organizațiile internaționale de care vorbea domnul Alvaro sunt parteneri importanți. Bineînțeles, Statele Unite, având în vedere legătura puternică transatlantică existentă, când vine vorba de cybercriminalitate, pentru că internetul joacă un rol important, dar e, problema e mult mai amplă decât atât. Aștept cu nerăbdare propunerea pe care o va prezenta Comisia până la sfârșitul 2012, și anume o analiză a amenințărilor și până în 2014 o politică coerentă de gestionare a riscului. Nu putem uh, ignora aceste amenințări. Eu uh, personal cred că și ceilalți m-am simțit extrem de nesigur atunci când BlackBerry-ul meu nu a funcționat câteva zile. E vorba de rețelele de telefonie, electricitate, combustibil, automobilele noastre. Ar putea să fie o adevărată calamitate. Vă mulțumim foarte mult. Ultimul vorbitor, domnul Schluter din Suedia. Între timp, președinția Consiliului a, a cerut să intervină. Veți fi foarte eficient în daneză și foarte subțin cred. Domnul Șluse, da, într-adevăr, sunt nou uh, la această comisie. Am uh, făcut un schimb. E un dosar interesant. Mi-a plăcut aliniatul 12 pentru că Cred că infracțiunile de mediu, într-adevăr, reprezintă o amenințare pentru securitatea noastră, dumpingul toxic, este o amenințare pentru sănătatea noastră, sărăcia. Dacă ești uh, sărac, nu te vei dezvolta mental uh, la fel de bine dacă ai avea un venit mai bun. Cred că ar trebui să combatem acest tip de probleme și e un aspect care, uh, important care face parte din strategia noastră. Eu nu aș vorbi mai degrabă de securitate, ci de apărare civilă deoarece eu nu sunt îngrijorat. Da, există credințe diferite în uh, fiecare stat membru. Riscul ca dezastrele naturale sau alte probleme să vă reprezintă un pericol pentru sănătatea noastră este mult mai mare decât pericolul pus de teroriști. De exemplu, o casă inundată în apropierea uh, orașului unde locuiesc eu, a pus așadar câteva zile probleme întregii comunități. E o problemă majoră, nu e legată de teroriști, e o altă problemă importantă, însă eu nu aș accepta nicio nouă metodă antiterorism până când Comisia nu a evaluat toate legile antiterorism, costul și eficacitatea acestora și impactul asupra libertăților um, și siguranței publice. Doar atunci um, voi lua o decizie. Pentru că până acum am uh, făcut atâtea decizii și sunt atât de costisitoare și, sincer, eu sunt mult mai speriat de acestea decât de teroriști. Vă mulțumim! Îmi cer scuze, nu v-am reținut numele, dar reprezentantul președinției daneze. Vă mulțumesc că uh, am să fiu cât se poate de succint și de danez pe cât uh, posibil. Aș dori să mulțumesc în numele Consiliului doamnei Borsellino pentru acest raport. Cred că demonstrează interesul de care dă dovadă Parlamentul European în acest domeniu important și mă bucur să văd că împărtășim uh, același punct de vedere în multe aspecte. Mă bucură să văd, de exemplu, că în propunerea de rezoluție se cere furnizarea unor dovezi concludente și o analiză solidă la nivel european a amenințărilor. Iată de ce am creat uh, ciclul european de politici care a fost deja pus în aplicare și funcționează de 2 ani. Tocmai acesta a fost obiectivul urmărit, ce anume să furnizeze informații uh, de încredere legislatorilor uh, De asemenea, cerința privind evaluarea acestui ciclu de politici este prevăzută pentru 2013 deja în cadrul acestui ciclu existent și în ceea ce privește solicitarea unei cooperări mai apropiate între um, latura externă și internă a securității europene este un alt aspect asupra căruia lucrăm la ora actuală. Organizăm întâlniri între uh, comisiile COSI și PESI am, am realizat progrese importante, ne încadrăm uh, în programul stabilit. Există, bineînțeles, anumite aspecte asupra cărora nu suntem de acord uh, și aici apare elementul interesant, deoarece siguranța internă este un, o problemă destul de delicată. Iată de ce țin în continuare de competența statelor membre, cel puțin cât vorbim de siguranța internă a statelor membre. Prin urmare, când vedem uh, trimiterea la implicarea Parlamentului în acest uh, ciclu de politici în viitor, este, bineînțeles, o chestiune destul de sensibilă. După cum știți, la ora actuală furnizăm date Parlamentului referitor la activitatea depusă în cadrul COSI la nivel semestrial. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc. Um... V-ați încadrat foarte bine în timp. Doamnă Borsellino, aveți acum cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc. Am doar câteva afirmații de făcut. Vreau să mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Până la urmă, reacțiile au fost pozitive față de raportul meu. Sigur că mai există lucruri de modificat, de îmbunătățit, pentru că, după cum am spus, a fost foarte greu să mă încadrez în uh, limita impusă de acest text. Cu ajutorul amendamentelor voi reuși să îmbunătățim acest text Aștept uh, cu nerăbdare ca aceste amendamente să uh, apară. Mulțumesc uh, colegilor pentru implicare de pe acum. După cum am spus, e vorba de un domeniu extrem de amplu în care trebuie să ținem cont de foarte multe aspecte tehnice care sunt de altfel subliniate deja. Iar în ceea ce privește rolul Parlamentului, se stipulează lucruri foarte importante. Sau în ceea ce privește respectarea drepturilor uh, fundamentale. După cum am spus, nu fac decât să repet, aștept contribuțiile celorlalți pentru a îmbunătăți acest uh, raport și pentru a-l eficientiza. Președinta, calendarul. Uh, termenul de depunere a amendamentelor este 7 februarie. februarie. Acestea fiind spuse, putem să trecem mai uh, departe. Avem câteva subiecte legate de descărcarea de gestiune. Avem nouă rapoarte uh, de tratat în 45 de minute. E vorba de descărcarea de gestiune pentru 2010 pentru Comisie, uh, protecția datelor, gestiunea financiară, controlul agențiilor UE și agențiile pentru drepturi fundamentale, Frontex, Europol, Eurojust, CEPOL și Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. Avem această ultimă agenție. Avem cinci raportori diferiți. Iată ce sugerez eu unii dintre acești raportori au mai multe rapoarte, alții au doar acest raport. Sugerez să dăm cuvântul, în primul rând, celor cinci raportori, rugându-i să fie foarte, foarte succinți. Îi rog pe cei care părăsesc încăperea să o facă în liniște. Vă rog, stimați raportori, să vă limitați la 2-3 minute care marci introductive pentru că chiar și așa vom consuma 15 minute, după care vom avea o dezbatere și apoi raportorii intervin pentru concluzii. Mai întâi, domnul Wim van de Camp, apoi domnul Busutil, doamna um, Sommer și așa mai departe. Domnule Van de Camp, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, o să fiu foarte succint. Eu sunt responsabil pentru două, pentru două rapoarte, după cum puteți să vedeți uh, din ordinea de zi. Am uh, discutat și cu celelalte persoane vizate, am putut să facem și câteva uh, observații pentru Comisia de Control Bugetar și există sigur în acest uh, context al descărcării de gestiune câteva lucruri care ne vizează și pe noi cei de la LIBE. Uh, de fapt, anul 2010 a fost un an destul de bun. Agențiile au reușit să gestioneze banii foarte bine, au cheltuit cu măsură. Sigur, există câteva aspecte critice de notat, acestea apar în uh, raportul meu. De exemplu, în anumite agenții există o subutilizare a mijloacelor ce le sunt puse acestora la dispoziție. Există de asemenea și situații în care oficii naționale trebuie să facă economii și apoi vin către comisie pentru a spune dați-ne voi mai mulți bani. Au fost discutate toate aceste lucruri, există mereu rapoartele anuale pentru asta. E sigur uh, foarte grav dacă agențiile nu epuizează resursele europene. Așa că ar trebui să fim mereu uh, cu ochii pe bugetul comunitar. E păcat că există în continuare câteva lacune, pentru că până la urmă noi cei de la Parlamentul European ne-am implicat, am garantat aceste mijloace și în momentul în care um, aceste mijloace nu sunt epuizate, noi suntem direct vizați. Asta e cu referire la primul raport cu privire la bugetul anual UE, secțiunea 3 comisie. Iar în ceea ce privește cel de-al doilea raport, cu privire la creditele de angajamente și de plăți, E um, problematică chestiunea referitoare la CEPOL. Am discutat uh, și cu Veronic Mateo raportoarea și am văzut că există aici o cooperare cu Europol. Sper ca până la urmă, mulțumită cooperării cu Europol, să se ajungă la o activității CEPOL, Colegiul European de Poliție. Cam atât din partea mea. Dau cuvântul mai departe. Președinta. Urmează domnul Busutil. Mulțumesc, doamnă președinte. Am redactat uh, avizul pentru Frontex, uh, pentru Agenția Funda Drepturilor Fundamentale și pentru Agenția pentru um, Protecția Datelor. În ceea ce privește erorile materiale și sistemele de control, trebuie să existe o revizuire. Aș dori să fac uh, câteva remarci critice, chit că pot să spun că, la final, concluzia va fi tot una favorabilă, adică voi propune acordarea descărcării bugetare. Și acum, în ceea ce privește Agenția pentru Protecția Datelor, vreau să spun colegilor că au fost, competiții, au fost organizate competiții interne. Uh, în anul 2009. Deci, după cum am spus, procedural a fost organizat un concurs intern. Nu a fost un concurs EPSO, un concurs deschis. De ce s-a întâmplat asta? Cei de la agenție au, și-au justificat decizia, susținând că a fost vorba de posturi specializate. Eu uh, nu cred că această justificare e acceptabilă, fiindcă se presupune astfel că nimeni din afara acestei agenții nu poate vreodată să uh, își depună candidatura pentru, o, pentru un, unul din posturile specializate. Eu cred că ar trebui să transmitem Agenției Europene pentru Protecția Datelor faptul că EPSO, cu procedurile sale, reprezintă procedura standard și o procedură standard care e de dorit în acest caz. Cu privire la drepturile fundamentale și la, la Agenția pentru Drepturi Fundamentale, Curtea de Conturi a identificat încă o dată că nivelul cheltuielilor a fost foarte mare la finele anului. Haideți să ne imaginăm situația următoare. Această agenție și-a cheltuit jumătate din buget în ultima lună din an și nu e pentru prima dată când a făcut asta. Eu cred că nu e corect și ar trebui să atragem atenția celor de la această agenție că nu ar trebui să se repete pentru că așa au procedat și în trecut. A fost puțin dificil și în ceea ce vește Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Și acolo au existat proceduri de recrutare care au lăsat anumite uh, semne de întrebare. Doar 59 din cele 72 de posturi au fost ocupate în anul 2010. Există o lipsă de consistență între cererile care vin de la agenție pentru mai multe posturi, posturi care sunt apoi eliberate, dar nu sunt ocupate. E o observație pe care curtea a făcut-o nu doar pentru 2010, ci și pentru anul precedent, 2009. Din nou, cred că ar fi ideal să nu ne confruntăm la anul încă o dată cu această situație, pentru că la anul nu vom mai fi așa iertători. Iar în ceea ce privește Frontex, aici principala îngrijorare se referă la uh, transferul bugetar foarte transferul bugetar substanțial de la un an la altul. Ni se spune că se întâmplă asta din cauza lipsei de predictibilitate a operațiunilor Frontex. Se spune că nu se știe când va fi nevoie de o misiune Frontex, ceea ce e de înțeles. Tocmai din acest motiv, transferurile bugetare sunt foarte mari. Cu toate acestea, noi considerăm că bugetul agenției trebuie și poate să fie planificat în așa fel încât să nu fie nevoie de transferuri chiar atât de mari. Acum, cu noul mandat, Sper că agenția va avea, uh, unde, va avea ce să facă cu banii la timp, date fiind noile sale sarcini. Eu uh, voi susține în fața Comisiei de Control Bugetar să acorde descărcarea de gestiune. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul doamna Renate Zoma. Mulțumesc, doamnă președinte doresc să mă refer la descărcarea de gestiune pentru Europol și Eurojust. Cu privire la Europol, nu prea am ce să spun. La finele anului a fost oglindită foarte bine uh, situația cheltuielor pe 2010. Toate tranzacțiile sunt uh, conforme cu normele. Bătător la ochi e mm, transferul de la un an la altul, transferul bugetar în ceea ce privește costurile. Asta se întâmplă din cauza că uh, Europol s-a mutat și-a mutat sediul central. Europol va face tot posibilul pentru ca transferurile bugetare de la un an la altul să fie evitate pe viitor. Dincolo de toate acestea, Europol se obligă ca, începând cu 2012, să controleze lunar exercițiul bugetar, mai ales în ceea ce privește aceste potențiale transferuri. Dacă vor fi respectate aceste promisiuni, eu cred că pe viitor nu vor apărea niciun fel de probleme în ceea ce privește fluxurile de plăți. Așa că recomand descărcarea de gestiune. Urmează descărcarea pentru Eurojust. La finele exercițiului financiar anual, din nou uh, există o imagine foarte clară a modului în care a fost, uh, au fost cheltuite sumele alocate, mm, cheltuielile au fost uh, conforme cu toate acestea. Au existat costuri administrative transferate pentru 2011 destul de mari. Există și o justificare. Se spune că există un proiect nou Mm, pentru uh, restructurare organizațională, pentru introducerea unui nou sistem informatic uh, și pentru prelucrarea centrală a datelor. Există așadar măsuri uh, luate pentru 2012, inclusiv includerea unor măsuri specifice pentru acordarea de contracte. De asemenea, Eurojust spune că în ceea ce privește autorizațiile cu privire la alocarea contractelor, um, Acestea vor fi emise cât mai repede la începutul anului. Noile măsuri vor fi implementate cât mai repede cu putință. Mai e încă o observație de făcut, mai e un lucru care trebuie corectat la Eurojust și anume, directorul administrativ nu e răspunzător de facto pentru deciziile de zi cu zi ale colegiului. Și asta ar trebui de fapt să se întâmple. El ar trebui să aibă această responsabilitate. Eurojust ar trebui să abordeze această problemă și să vadă ce se întâmplă cât mai repede. Dacă în continuare vor exista neclarități aici, atunci uh, noua, noul regulament privind Eurojust ar trebui să elimine problema. Comitetul de evaluare care mm, publică uh, modul în care au fost alocate contractele nu a respectat anumite reguli, dar Eurojust susține că va, um, că directorul va solicita o prezentare a situației pentru fiecare um, licitație înainte de a fi alocate contractele pe viitor. Eurojust spune că va face din alocarea contractelor un proces transparent și echitabil, asta în beneficiul transparenței uh, financiare de la Eurojust. Un alt punct critic este faptul că un funcționar a fost plasat pe o listă expirată de așteptare. Așa că Eurojust trebuie să verifice valabilitatea tuturor uh, listelor de așteptare pentru angajare. Eurojust ne-a spus că angajările în baza alegerii unui candidat uh, de pe lista de, candida- de, pe lista de așteptare vor fi făcute pe viitor uh, caz după caz. În anul 2004, în anul 2009, 24% din posturi nu erau ocupate, iar în anul 2010 acest procent a fost redus la 13%. Rezultatul nu e pe deplin satisfăcător, după cum a subliniat și colegul meu Vim uh, Van de Camp. Pentru că până la urmă salariile sunt prevăzute în buget, așa că e important ca aceste posturi să fie acoperite, pentru că până la urmă noi am putea să uh, solicităm o reducere a costurilor salariale. Dar, în general, uh, pot să uh, acord descărcare de gestiune pentru Eurojus și Europol. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc uh, doamnei Intveld pentru că m-a ajutat să m-a ajutat cu prezidarea primei părți a acestui dosar extrem de important. Mathieu. Doamna Mathieu are cuvântul. Ați redactat raportul pentru CEPOL. Domnule președinte, dragi colegi, în ceea ce privește descărcarea 2010 pentru CEPOL, am vrea să relevăm comentariile Curții de Conturi Europene, care uh, menționează că multe credite reportate în, în 2000 9, uh, din 2009 au trebuit uh, să fie anulate în 2010. Procedura utilizată de colegiu pentru anularea de cheltuieli pentru cursuri și seminarii nu era riguroasă în ceea ce privește piesele justificative. Totuși, în ceea ce privește CEPOL, există și vești bune vești bune legate de schimbările structurale uh, din agenție. Notăm decizia Consiliului de Administrație care elimină o serie de comisii din agenție. Decizia care a instituit uh, CEPOL notează că CEPOL poate să creeze grupuri de lucru pentru consultări în caz de strictă necesitate. Până la 1 ianuarie 2012, CEPOL funcționa cu multe comisii, grupuri de lucru și subgrupuri însărcinate cu proiecte și după raportul de evaluare cincinal, mi se pare important ca CEPOL să-și raționalizeze organizarea și să-și clarifice structura pentru a evita orice suprapuneri și uh, este pe calea cea bună din acest uh, punct de vedere. În ceea ce privește eficacitatea, directorul și secretariatul ar trebui să poată lua anumite decizii legate de organizare, fără ca aceste decizii să trebuiască validate de Consiliul de Administrație. Salutăm diminuarea numărului de Uh, decizii luate de Consiliul de Administrație. De la 54 în 2010, acestea au fost uh, uh, numai de 34 în 2011. Consiliul de Administrație trebuie să se concentreze pe misiunea agenților ale agenției și directorul trebuie să se axeze pe aplicarea acestor misiuni. În sfârșit, în ceea ce privește trecutul dubios al agenției și în ceea ce privește fondurile utilizate în scopuri private, conform documentelor furnizate de CEPOL, 2014 euro au fost recuperați de agenție și recomand așadar să se acorde descărcarea pentru această agenție. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul uh, domnul uh, Iacolino pentru descărcarea de gestiune pentru Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. Voi fi foarte succint. M-am ocupat de descărcarea 2010 pentru Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie de la Lisabona. Acesta se ocupă de lupta împotriva toxicomaniei. M-am întâlnit cu directorul acestui observator care mi-a dat răspunsuri satisfăcătoare. Și Curtea de Conturi spune în avizul său că operațiunile sunt legale și că informațiile sunt fiabile. Am invitat uh, direcțiunea observatorului să-și consolideze activitatea, să prevadă măsuri de raționalizare a cheltuielilor pentru a crește flexibilitatea și pentru a promova schimbul de bune practici cu celelalte agenții care se ocupă de aceleași chestiuni la nivel național. Credem de asemenea că trebuie să se prevadă o linie bugetară importantă în uh, Uh, perspectivele financiare pentru observatorul de la Lisabona și, în sfârșit, trebuie să existe o strategie care să nu uh, se refere doar la toxicomanie, ci și la dependența de alcool, de tutun, de internet, toate celelalte dependențe împotriva cărora trebuie să luptăm printr-o strategie mai vastă discarico. Grazie, Sunt de acord să acordăm această descărcare. Mulțumesc, domnule Iacolino. Am uh, discutat despre nouă descărcări de gestiune. Mai avem încă timp pentru discuții. Doamna Indveld. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din umbră pentru descărcarea acordată Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Este o agenție care mă interesează îndeaproape. Cred că drepturile fundamentale sunt foarte importante și este esențial ca agenția să funcționeze bine. Am două întrebări. Ați menționat că jumătate din uh, buget a fost angajat în ultima lună a anului și mă întreb cum se leagă acest lucru de refuzul agenției în același an să facă raportul cerut cu privire la libertatea media în Uniunea Europeană. Au afirmat că nu au mijloacele necesare. Întâi au spus că nu dispun de mandat în acest sens și apoi că nu au, nu au mijloace. Uh, ori uh, jumătate din buget uh, nu a fost folosit aș avea și o întrebare de altă natură. Poate că ați văzut pe internet că Curtea Europeană de Justiție a fost sesizată de un uh, caz de către uh, luptători pentru drepturile fundamentale. E vorba despre o persoană care a raportat uh, nereguli acum câțiva ani din punctul său de vedere, a fost uh, hărțuit de conducerea agenției. Nu are legătură strict cu bugetul și descărcarea de gestiune, are legătură cu politica de personal și ar fi interesant de știut dacă neregulile acestea au avut loc într-adevăr și dacă au fost rezolvate uh, de atunci. Mulțumesc, doamnă Intveld. Doamna Kelle. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportorilor pentru rapoarte. Ați inclus toate punctele relevante în aceste rapoarte și chiar nu am nimic de adăugat. Doar în ceea ce privește Frontex, Înțeleg că este foarte greu pentru Frontex să prevadă misiunile, însă e valabil și pentru celelalte agenții. Nu știu cum uh, Europol poate să prevadă mai bine operațiunile sau Autoritatea pentru Protecția Datelor. Înțeleg argumentul, dar nu cred că este o scuză pentru uh, rata importantă de transferuri. În ceea ce privește CEPOL-ul, Discutăm din nou despre CEPOL. Eu una, dacă aș fi fost la conducerea CEPOL, m-aș fi asigurat că agenția este exemplară în ceea ce privește aplicarea cerințelor bugetare. Or, se pare că lucrurile nu stau așa. Au existat îmbunătățiri, însă îmbunătățirile sunt uh, minime și uh, chiar nu înțeleg uh, acest lucru. Însă, dincolo de toate acestea, am câteva amendamente minore, dar altfel sunt de acord cu rapoarte și vă felicit pentru ele. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Keller. Doamna Head. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportoare din umbră și aș vrea să mulțumesc în primul rând tuturor raportorilor pentru munca făcută, grupul uh, socialiștilor și democraților susține ceea ce s-a făcut. Aș vrea totuși să subliniez anumite puncte care au fost uh, menționate de către colegi, însă cred că trebuie să fim foarte preciși, mai ales în ceea ce privește CEPOL. Cred că trebuie să insistăm pe criticile care au fost aduse Colegiului European de Poliție. Este o instituție care a fost deja criticată sever în trecut și regret faptul că că nu s-a insistat suficient asupra acestor uh, aspecte. În ceea ce privește Eurojust, există probleme legate de posturi vacante. Este bine că se recrutează mai mult la Eurojust și în ceea ce privește Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii, sunt de acord cu cele spuse Veld în legătură cu utilizarea bugetului. Bugetul s-a utilizat doar la sfârșitul anului. De asemenea, agenția nu reușește să ocupe toate posturile vacante. și asta se leagă de utilizarea fondurilor la sfârșitul anului. Termenul pentru depunerea amendamentelor s-a fixat pentru 31 ianuarie. Mulțumesc! Poate că domnul Busutil dorește să reacționeze la întrebările legate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește ceea ce spunea Sophie Invel, și anume că 48% din fonduri au fost angajate în ultima lună, e adevărat, 48% înseamnă jumătate din bugetul agenției și uh, suma a fost angajată în ultima lună. Nu este prima oară când se întâmplă acest lucru și, da, doamna Invel are dreptate atunci când uh, pune întrebarea de ce agenția a refuzat solicitarea adresată de Parlamentul European pe motiv că nu are suficiente mijloace pentru a da curs acestei cereri. A trebuit să discutăm acest lucru cu directorul agenției când va fi prezent aici următoarea oară. Pe de altă parte, trebuie spus că, deși o parte importantă a bugetului a fost angajată în ultima lună, Planificarea trebuia, bineînțeles, să fie făcută mult mai devreme. Se pare că s-au grăbit să cheltuiască banii în ultima lună și asta arată că planificarea nu a fost tocmai în ordine. Acum, dacă ar fi trebuit să folosească banii pentru a face studiul respectiv, este o altă întrebare. Poate că au făcut ceea ce trebuia atunci când au uh, refuzat-o pe doamna Invelt. Asta era o glumă. În ceea ce privește al doilea punct, nu am uh, niciun fel de cunoștințe în această privință, însă dacă e vorba despre ceva serios și trebuie adus la cunoștința agenției, trebuie să punem întrebările și să așteptăm răspunsurile. Din câte am, aștept, am înțeles, nu ține doar de buget, deci nu ar trebui să intre în discuția descărcării de gestiune a agenției dacă e vorba despre hărțuirea unui uh, angajat. Însă vă susțin în calitate de deputat care uh, este implicat în monitorizarea acestei agenții. Mai uh, sunt raportori care doresc să contribuie sau să reacționeze? Doamna Zomer. Ja, vielen Dank. Ich möchte nur streichen die Sache mit den noch offenen Mulțumesc. În ceea ce privește posturile neocupate, subiect pe care l-au menționat raportorii din uh, umbră uh, la Eurojust ar trebui să avem o, vedere, o privire de ansamblu cu ceea ce este toate agențiile. Agențiile mereu sunt criticate că înghit prea mulți bani și de aceea e important să monitorizăm situația astfel încât uh, activitatea întreprinsă aceste agenții să fie optimă. Cu privire la posturile vacante, um, dacă acestea s-ar ocupa, problemele cu asumarea sarcinilor ar putea fi rezolvate, dar de cealaltă parte, uh, Um, avem și o altă justificare cu privire la aceste posturi rămase vacante. Poate că efectiv nu e nevoie de ele. Deci trebuie să analizăm în, de aproape această situație în următor, în, pentru ca în următorul an să fim pregătiți. Trebuie să ne gândim în, foarte serios dacă aceste posturi sunt într-adevăr necesare. E un semnal de alarmă către toate agențiile, nu doar pentru Eurojust. Danke noch einmal, Frau Sommer. Madame Mathieu. Doamna Mathieu, pentru a răspunde la întrebarea pusă, de, pusă în legătură cu CEPOL, nu vreau să fac apologia CEPOL, însă haideți să-i dăm timp directorului să pună pe picioare agenția, ceea ce este foarte complicat uh, la nivel bugetar și la nivelul organizării. cred că Relațiile cu Consiliul de Administrație nu sunt nici ele ușoare și asta nu ușurează lucrurile. Beneficiază de sprijinul Comisiei, ceea ce este bine și sunt foarte optimistă în ceea ce privește uh, evoluțiile viitoare la această agenție. Ok, and onorevole Iacolino, vorrebbe a dire qualche... Domnule Iacolino, doriți să adăugați câteva cuvinte? Nu, de altfel, nu au fost alte intervenții pe dosarul pe care l-am uh, abordat eu, deci uh, confirm ceea ce am spus în intervențiile precedente. Cred că am încheiat cu această parte a zilei, nouă rapoarte și vă propun ca termenul pentru depunerea amendamentelor să fie pe 31 ianuarie la prânz. Votul ar trebui să aibă loc la următoarea reuniune a Comisiei Libe pe 9 februarie. În regulă, amendamentele, încă o dată, trebuie depuse înainte de 31 ianuarie. Și serviciile mă amintesc că amendamentele pot fi depuse doar în engleză. Se pare că așa stau lucrurile, dintr-un motiv sau altul. Trebuie să fie depuse în Word. Deci nu în alte formate, doar în format Word. E poate o informație utilă pe care trebuie să o aveți în vedere. Nu știu de ce, dacă vreți să vă plângeți, puteți și voi încerca să vă transmit plângerile, însă mă gândesc că e util să vă transmit această informație. Ajungem la un alt punct de pe ordinea de zi, acordul dintre Uniunea Europeană și Canada privind transferul și utilizarea datelor din Passenger Name Record, PNR. Uh, domnul Pribe, care reprezintă direcția generală implicată, va face o prezentare, însă domnul Pribe nu a sosit încă, deci vă propun să facem o pauză de 5 minute înainte să vină. Această dezbatere se poartă cu ușile închise. Acest ultim punct de pe ordinea de zi de astăzi este discutat în camera. Vă amintesc care sunt regulile pentru reuniunile în camera? Regulile în camera spun că pot rămâne în sală deputații membri ai Comisiei Libe, deputații, deci reprezentanții instituțiilor, reprezentanții Comisiei, reprezentanții Consiliului, reprezentanții Secretariatului General al Parlamentului și al uh, Cabinetului Președintelui, serviciul juridic și oficialii grupurilor politice și uh, oficialii care lucrează pentru uh, deputații neafiliați. Vă mulțumesc!